Chers collègues, bonjour à tous et à... Bună dimineața, dragi colegi! Am plăcerea de a ura un bun venit călduros uh, în numele comisiei noastre conferențiarul nostru, începând cu domnul Iacek Bilița, trimis special pentru dezarmare și non-profilorare și șef al diviziei de dezarmare, non-profilorare și control al exporturilor de arme la SEAE. Îi dau de asemenea, eu urez bun venit domnului William Alberg, director al Centrului de Control al Armamentelor, a Dezarmării și a Non-Proliferării Armelor de Distrugere în Masă de la NATO și domnului Bruno Lete, analist la German Marshall Fund din SUA. Pe 2 august, comunitatea internațională a fost uh, martorul prăbușirii tratatului cu privire la forțe nucleare cu rază medie de acțiune unul din pilonii principali de control al armelor, care timp de trei decenii a contribuit la pacea și stabilitatea în domeniul armelor nucleare în lume, dar mai ales în Europa. În februarie anul acesta, câte, la câteva zile după ce Rusia și SUA și-au anunțat intenția de a suspenda obligațiile care le reveneau în virtutea acestui tratat, Parlamentul European a adoptat o rezoluție cu privire la viitorul tratatului uh, INF și impactul său asupra UE. Am uh, avertizat că o prăbușire a acestui tratat ar putea duce la o nouă cursă în armărilor care ar, fi destabil, care ar destabiliza și ar putea fi nocivă pentru securitatea în Europa. Sfârșitul acestui tratat ne pune întrebări în legătură cu opțiunile strategice pe care UE va trebui să le facă. De asemenea, există consecințe strategice globale, s-ar putea să fie compromis procesul de extindere a unui alt tratat important, uh, cel între SUA uh, și Rusia, tratatul New Start. Dacă New Start nu se va prelungi după februarie 2021, lumea nu, mai, nu va mai avea niciun regim juridic obligatoriu pentru controlul arsenalelor nucleare. În acest context, Europa nu are cum să rămână cu brațele încrucișate. E urgent să se lanseze negocieri pentru obținerea unui acord multilateral pentru controlul armelor care să implice toate părțile implicate. Aș vrea acum să-i dau cuvântul domnului Iațec Bileța, pentru ca dumnealui să ne explice care este punctul său de vedere în legătură cu viitorul regimului de non-proliferare și în legătură cu măsurile pe care UE intenționează să le ia pentru a proteja stabilitatea strategică a Europei și pentru a stabili, pentru a acorda prioritare dezarmării nucleare multilaterale pe agenda politică de afaceri externe. După aceea le voi da cuvântul și domnul Albert și domnului Lete și vom avea de asemenea o rundă de întrebări și răspunsuri. Însă începem acum cu domnul Pilița. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, permiteți-mi să vă felicit pentru faptul că ați fost aleasă în, uh, la conducerea acestei comisii esențiale. Vreau să vă asigur că SEA va sprijini um, toate eforturile dumneavoastră. Doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentului European, vă mulțumesc pentru invitația la acest schimb de păreri în legătură cu regimul uh, post-INF. Am onoarea de a fi aici cu experți distinși și cu colegi de la NATO și din comunitatea think tank-urilor. Mă tem că e simbolică. Una din primele dezbateri din nou mandat sede se referă la aceste chestiuni. Non-proliferarea, dezarmarea, controlul armelor, uh, Exporturile, controlul exporturilor de arme sunt niște instrumente esențiale în politica de securitate, instrumente care trebuie bine folosite și uh, pentru securitatea noastră comună. Tratatul ANF a fost discutat în sede pe 23 uh, ianuarie anul acesta și a avut loc și o rezoluție a Parlamentului European adoptată în februarie, menționată de doamna președinte. De aceea, cu permisiunea dumneavoastră, mă voi limita la ceea ce e esențial. Însă totuși vă voi spune care e contextul. Trebuie să recunosc că de fiecare dată când aud uh, tratatul ANF fiind descris ca un aranjament de control al armelor din uh, um, războiul rece, asta îmi dă frisoane. Uh, a fost necesar acest document și a fost unul din documente cele mai importante pentru a pune capăt războiului rece și a dus la eliminarea, adică la interzicerea, înlăturarea și destrugerea verificată a unui întregi categorii de uh, arme și a contribuit la dezarmare, nu doar la controlul armelor. Să vă reamintesc ce s-a întâmplat. Tratatul a fost negociat între uh, Uh, SUA și fosta Uniune Sovietică, în urma summitul de la Reykjavik între Reagan și Gorbaciov din 86. A fost semnat în 87 și a intrat în vigoare în 88. Ambele țări au luat obligația de a elimina și de a um, interzice lansarea de la, uh, ranchete de croazieră și balistice cu raze de acțiune între 500 și 5500 de kilometri și lansarea acestor uh, rachete. Prin urmare, cam 3.000 de rachete au fost eliminate, care ar fi putut să uh, elibereze arme nucleare, convenționale și de, dist- de distrugere în masă. După ce uh, Uniunea Sovietică s-a prăbușit în 91, Federația Rusă, Belarus, Kazahstan și Ucraina au devenit statele succela- succesoare. Însă, în acea perioadă, Aceleași interdicții nu s-au aplicat Chinei sau altor state din Asia. În ianuarie 2007, Putin a spus că acest uh, tratat nu mai slujește intereselor de securitate UE. Și armata Rusiei a venit cu declarații similare. Din 2014, SUA au început să acuze în public Rusia că, își, că încalcă acest tratat. Rusia a venit cu contraacuzații. Pe 20 octombrie 2018, Trump a anunțat intenția americanilor de a se retrage din tratatul ANF. Pe 26 noiembrie, Rusia a recunoscut că dezvoltase o rachetă cu rază medie de acțiune lansată de la Sol, 9M729, însă a insistat că raza de acțiune e sub 480 de kilometri, deci permisă de tratat. Pe 4 decembrie, Anul trecut, miniștrii de externe NATO au făcut o declarație în care au conchis că Rusia a dezvoltat și a lansat un sistem de rachete care încarcă tratatul ANF și care în care ridică un risc semnificativ la adresa securității euroatlantice. Prin urmare, au sprijinit uh, concluzia SUA în legătură cu faptul că Rusia își încalcă obligațiile din tratat. Pe 2 august, SUA și-a retras, s-a retras din uh, INF iar Federația Rusă deja uh, nu mai implementa tratatul. Și asta deși UE a lansat multe apeluri la Federația Rusă, mai ales în declarația doamnei Mogherini din 14 iulie, pentru a face față în mod efectiv îngrijorărilor grave exprimate repetate în legătură cu dezvoltarea, testarea în zbor și uh, folosirea unui sistem de rachete lansate de la sol, sistemul 9M729 și în ciuda îngrijorărilor serioase legate de nerespectarea tratatului ANF. În ceea ce este poziția UE cu privire la regimul de non-proliferare post-ANF, care este discu- subiectul discuției de astăzi, pot să vă spun că UE le cere toate statelor să sprijine integritatea sistemului internațional bazat pe reguli, care se bazează pe un multilateralism efectiv. Asta e indispensabil pentru a menține pacea și securitatea internațională. Suntem îngrijorați că regimul actual de dezarmare și non-proliferare e supus la mari presiuni. Și dacă ne gândim la faptul că se, mediul securității e foarte volatil, trebuie păstrate și avansate toate aspectele de dezarmare și non-proliferare pentru a spori securitatea globală. Viabilitatea și efectiv, eficiența Um, acordurilor de control a armelor de dezarmare și de non-proliferare um, uh, ar trebui să facă ca acele acorduri să fie respectate și puse în aplicare. UE își reafirmă angajamentul uh, pe termen lung de a verifica și de a avea un astfel de uh, regim de dezarmare. Încurajăm să se păstreze realizările din cadrul acestui tratat și să evităm o nouă cursă a înarmărilor care ar uh, Uh, face să se piardă tot ce s-a obținut după sfârșitul războiului rece. Deci încurajăm Rusia și SUA să-și reducă și mai mult arsenalul, inclusiv uh, armele nucleare strategice, non-strategice și să țină cont de responsabilitatea specială a statelor care dețin cel mai mare nuclear, uh, arsenal nuclear. Salutăm un dialog activ, uh, cât mai rapid între SUA și USA cu privire la viitorul tratatului New Start după 21 sau în legătură cu alte aranjamente de control al armelor. Să nu uităm că New Start este o contribuție la implementarea obligațiilor lor de dezarmare conform articolului 6 din tratatul de non-proliferare. UE sprijină NPT-ul ca baza regimului mondial de non-proliferare nucleară. E fundația, e temelia uh, Uh, dezarmării, conform articolului 6 și un element esențial în ceea ce privește aplicarea energiei nucleare în scopuri pașnice. Pentru noi, tratatul de non-proliferare e un instrument multilateral esențial care sporește pacea, securitatea și stabilitatea. E un succes istoric și implementarea sa de plină e necesară acum mai mult decât niciodată. Pe fundalul unor presiuni internaționale crescute cu privire la structura de non-proliferare și dezarmare, toate părțile acest tratat trebuie să-și aducă contribuția pentru a bunătăți contextul strategic pentru, pentru controlul armelor, pentru dezarmare, non-proliferare și să evite o erozionare și mai mare a sistemului internațional. În aceste condiții dificile. Rugăm toate statele de la NPT să se implice în uh, găsirea unui teren comun pentru a putea avea un rezultat de succes la conferința din 2020, care marchează împlinirea 20 de ani de la semnarea acestui tratat. Le cerem tuturor statelor care încă nu au făcut-o, mai ales cele de la Nexa 2, să semneze și să ratifice CTBT-ul fără nicio întârziere și până la intrarea în uh, vigoare acestui tratat, UE le cere toate statelor să-și mențină moratoriul cu privire la exploziile de testare a armelor nucleare sau alte explozii nucleare și să nu uh, facă nicio acțiune care ar fi contrară obiectivelor din tratat. UE își reafirmă angajamentul de a avea uh, un control al armelor nucleare și de asemenea sublinează nevoia de a reda un nou impuls corpurilor, organelor de negociere multilaterale, mai ales conferinței cu privire la dezarmare. Trebuie să se negocieze imediat un tratat care să introducă producția de material de fiziune pentru armele nucleare sau pentru alte um, device. Pentru alte arme. Și de asemenea, vrem să se declare un moratoriu imediat cu privire la producerea materialului de fiziune. Bune. Și acum sunt la dispoziția dumneavoastră pentru orice întrebări. Si beaucoup. Euh, je voudrais maintenant... Vă mulțumesc foarte mult și acum aș vrea să-i dau cuvântul domnului Alberg. După ce acest tratat s-a prăbușit, NATO a declarat că va trimite noi, a declarat că nu va trimite noi uh, arme nucleare în Europa, însă Rusia se pare că a început să facă asta. Deci cum vedeți uh, situația actuală, știind care este atitudinea Rusiei? This is my... Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru că m-ați uh, invitat să particip la această comisie. Cred că este a, a treia oară când participă la o asemenea reuniune. Aș fi dorit să mă refer mai pe larg la istorie. Cred că nu ar trebui să vă mire faptul că poziția Uniunii Europene față de această chestiune este destul de alineată cu poziția NATO pentru că mm, suntem de acord din multe puncte de vedere. Însă aș fi dorit să vă prezint mai multe lucruri despre contextul uh, tratatului um, INF pentru a înțelege perspectiva NATO privind uh, non-proliferarea și controlarea armelor nucleare. Cred că ar trebui să ne aducem aminte care a fost obie- uh, obiectivul specific pentru SS-20, uh, racheta care, um, la, care în 1900, 1900 66, 76 a dus la un discurs important despre amenințarea um, reprezentată de această rachetă, care ar fi putut um, să împiedice acțiuni de ajutorare a Europei din partea SUA și din partea Canadei. La momentul respectiv, SUA își eliminaseră toate rachetele cu raze um, medie um, de acțiune și își doreau să dezvolte și ca urmare a apariției acestor rachete rusești mult mai uh, precise, Helmut Schmidt a ținut acest uh, discurs în care se referă la necesitatea controlării uh, armelor nucleare rachete lansate chiar și de dincolo de Urale ar fi putut să lovească ținte de peste tot din Europa, ceea ce ar fi reprezentat o amenințare fundamentală la uh, adresa securității uh, Europei, continentul european. Pentru că ar fi depins de Uh, forțe de întăriri care ar fi trebuit să vină din SUA și din Canada. Tocmai de aceea s-a discutat această situație de criză și care ar putea să fie răspunsul posibil. Am început să ne gândim cum ne putem asigura că uh, Uniunea Sovietică nu va putea uh, să se gândească că ar putea avea succes dacă ar începe un război. Și tocmai de aceea singura soluție ar fi fost un sistem de uh, a contrasta această amenințare și uh, trebuie să ne gândim și la, moment, la modul în care uh, pot fi controlate toate aceste uh, arme. Și dacă vă întoarceți la decizia cu abordare dublă din 1979, a existat o cerere foarte clară privind uh, eliminarea acestui uh, uh, tip, acestor tipuri de rachete. Și apoi negocierile au tot oscilat, au, discuțiile au mers înainte și apoi au regresat, dar abia când Gorbaciov a venit la putere, a fost de acord să se discute uh, această chestiune și, într-adevăr, summitul de la Reykjavik a reprezentat un progres din acest punct de vedere. Au fost uh, <clears throat> au fost de acord să fie eliminate aproape tipurile de arme, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Chiar dacă acest tratat a intrat în vigoare în decembrie 1987, și îmi pare rău, am pierdut controlul asupra prezentării. Deci tratatul a intrat în vigoare în 1987. Perioada de distrugere acestor rachete s-a terminat în 1991, au urmat 10 ani de inspecții și în 2007 președintele Putin declară că tratatul INF nu mai era în uh, interesul Rusiei. Dar de fapt Rusia din anul, uh, uh din anul 2000 și comandatul forțelor strategice din Rusia în anul 2000 comandantul Iacolev, cu ocazia unei uh, conferințe de presă publice, a spus că ANF nu mai este în interesul Rusiei. Rusia a început să acuză Rusia că mm, se acuze Statele Unite că nu mai respectă acest tratat din anul 2001 și um, este o declarație repetată în fața ministrului de apărare Rumsfeld în 2006 și apoi cu următorul uh, urmașul acestea în 2007, Gates. Deci trebuie să ne întrebăm de ce există aceste uh, sisteme um, pentru a răspunde ace- acel, oraș uh, dorințe ale Uniunii Sovietice din anii 70, să divizeze aliații, să separe uh, Europa de protecția Statelor Unite ale Americii. Și vă aduc aminte de mm, acesta este contextul în care SUA s-au retras din acest tratat. A fost o decizie greu de luat, de luat pentru că um, Însă, din păcate, contextul uh, ne-a arătat că, din păcate, uh, acest tratat nu este respectat nici de uh, Rusia și nu putem să lăsăm doar partea cealaltă să nu respecte acest tratat. Și acum, în ce situație ne aflăm? Și veștile bune. Din urmă cu patru ani, din păcate lucrurile s-au uh, înrăutățit. Chiar dacă există și vești bune, aliații care fac parte din NATO sunt în continuare uh, interesați de ideea controlării armelor nucleare. Nu este o idee care a, a decedat și cred că dialogul uh, structurat de la Viena, de la în contextul OSCE, este extrem de important pentru că a există acest dialog privind uh, transparența în domeniul uh, militar, privind amenințările uh, cibernetice și această formă de cooperare um, care se desfășoară la Viena, din păcate nu a acoperit și aceste aspecte, chiar dacă reprezintă o, un motiv de speranță. Um, dialogul, de asemenea, între NATO și Rusia continuă. În 2014 această idee nu ar fi fost Uh, credibilă. Nimeni nu ar fi crezut că în continuare se poate purta un dialog între, uh, între NATO și Rusia. Și uh, există și vești bune uh, din punctul de vedere al dialogului strategic. La Praga și la Geneva aceste discuții au fost reluate între Rusia și uh, Statele Unite ale Americii. Uh, și au, sunt continuate discuțiile pentru uh, noul uh, tratat START. Următoarea reuniune este prevăzută pentru noiembrie, cred, deci dialogul continuă din acest punct de vedere și între timp regimul internațional de uh, control a armelor se confruntă, din păcate, cu presiuni tot mai mari și cu amenințări tot mai mari. Deci, care este uh, lista mea de priorități? Dialogul continuat uh, cu Rusia este deosebit de important vom sprijini acest dialog uh, structurat. Săptămâna uh, trecută tocmai a fost la, în Viena, unde am uh, discutat despre evitarea unor substanțe periculoase, de exemplu, și pentru NATO este extrem de important acest tratat de neproliferare nucleară. Este un tratat care a intrat în uh, vigoare aproape în urmă cu 50 de ani, 1 iulie 1970 și extinderea pe o perioadă nelimitată acestui uh, tratat a fost foarte important. În 1961 am considerat că va avea loc uh, o proliferare extrem de mare în uh, viitorul apropiat, ceea ce până la urmă nu s-a întâmplat și tocmai de aceea acest tratat este atât de important pentru a garanta securitatea nucleară peste tot în lume. Și tocmai de aceea NATO va susține uh, eforturile uh, neces- necesare ca acest tratat să continue și uh, vom susține regimul internațional care garantează securitatea. Ar trebui să ne preocupe mai mult amenințarea reprezentată de rachete. Amenințările care provin doar din partea Rusiei și din partea Statelor Unite ale Americii nu sunt uh, singurele. Există tot mai multe țări care dispun această tehnologie. Această tehnologie există acum și în sectorul uh, privat. Uh, tocmai de aceea regimul internațional trebuie să fie de control, trebuie să fie unul mult mai strâns. Nu se ocupe doar SUA și Rusia de acest lucru, ci toate țările care dispun și care lucrează la dezvoltarea unor tehnologii de acest gen. Și de asemenea să introducem controle Uh, din punctul de vedere, din punct de vedere comercial, pentru că există utilizări comerciale inclusiv. Da, cred că este un semnal că mi-a expirat uh, timpul. Aștept cu nerăbdare întrebările dumneavoastră. Uh, Mulțumesc foarte mult. Am să dau cuvântul acum domnului Bruno Lete, care ne va vorbi despre opțiunile propuse de German Marshall Fund, ținând cont de contextul actual. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, și felicitări pentru alegerea dumneavoastră aici, la Comisia SED. Uh, Fondul Marshall este întotdeauna uh, onorat să participe la o astfel de dezbatere. Nu am să încep uh, cu istoria, ci cu o intervenție pentru a spune de ce tratatul ANF a fost atât de important pentru securitate. A urmat uh, crizei rachetelor din 1978 până în 1985, o criză care a ajuns la un nivel atât de ridicat încât în uh, 76, în jur de uh, 3500 de rachete de rază medie fuseseră uh, țintite înspre Europa. Deci am să încep practic cu miza enormă a acestui tratat și faptul că uh, nu se mai poate controla în mod direct uh, sistemul de rachete cu rază medie de acțiune. Aceasta uh, reprezintă o criză esențială de securitate. ANF-ul a însemnat o eliberare de astfel de rachete și asta înseamnă că Europa iarăși este în ținta focului. Deci îngrijorările strategice de securitate ar trebui să fie clare pentru noi, fie că vom putea sau nu să scăpăm de astfel de arme, fie ele vor fi țintite din nou asupra noastră. E vorba aici de o alegere politică pentru Uniunea Europeană, pentru Europa, pentru a face presiune asupra rușilor și americanilor pentru a controla aceste arme sau chiar și mai bine pentru o dezarmare pentru că mi se pare că între Moscova și Washington nu există neapărat uh, această tendință. Deci e rândul nostru sau rolul nostru să încurajăm să aibă astfel de dezbateri. E clar că nu va fi ușor, pentru că cu sfârșitul acestui tratat uh, lumea nu a venit cu o alternativă pentru a controla aceste rachete și uh, nu avem o perspectivă pe termen mediu sau lung. De aceea sunt un pic uh, sceptic, uh, pentru că nu cred că în curând vom avea un sistem atât de bun ca ENF-ul. Și aici poate că nu sunt neapărat de acord cu tine. Cred că controlul uh, armamentistic este oarecum demodat în ziua de astăzi. Faptul că se utilizează rachete cu rază lungă de acțiune, asta înseamnă că nu mai te vezi direct cu adversarul. Deci, așa cum spunea Antonio Guterres, uh, secretarul general al NATO, uh, practic uh, s-a spart această poartă care ne proteja de războiul nuclear. Dacă vedem care era intenția strategică pentru a ne proteja de uh, armele nucleare care au dus la un astfel de tratat, e clar că aceste uh, intenții strategice ne vor ajuta să înțelegem și mai bine factorii esențiali pe viitor. Dacă e vorba de Rusia, situația este destul de clară, nu există valori strategice în interesul Rusiei pentru a menține tratatul ANF. Moscova a cheltuit sume enorme pentru a dezvolta uh, sistemele de rachete balistice de croaziere. Uh, Uh, de asemenea uh, cele de la Ekaterinburg și Capustinger, lângă Marea Caspică. Utilizarea rachetelor cu rază medie de acțiune practic este integrată pe deplin în uh, tacticile ruse, acele așa numite măsuri active pentru a destabiliza dușmanii. Deci, iată, uh, tratate precum ANF-ul sunt practic împotriva uh, calculelor uh, pe care și le fac rușii. În al doilea rând, să ne uităm ce se întâmplă dincolo de Atlantic, înspre Statele Unite. Statele Unite rămân uh, un susținător stabil al controlului armelor și au susținut ANF-ul atâta timp cât au putut, însă tratatul uh, devenea probabil din ce în ce mai uh, periferic pentru, sau din punctul de vedere al intereselor americane. De ce spun asta? În primul rând, exista un semnal clar din partea administrației Trump, care dorea să facă investiții în uh, rachetele cu rază medie de acțiune pentru a-și proteja aliații de China sau de Corea de Nord, Decizia, de exemplu, din februarie 2018 de a reînarma Uh, submarinele cu focoase nucleare a arătat clar uh, care era intenția Statelor Unite, iar tratatul ANF împiedica un astfel de obiectiv strategic. Pe de altă parte, SUA dorea să oferă un răspuns și uh, plasării de rachete a rușilor în Europa, însă tratatul nu le permitea nici asta. Acum că tratatul nu mai este, e clar că au mai multe opțiuni. Să vedem ce se întâmplă cu uh, lansatoarele de rachete din România, care sunt în scop defensiv, însă sistemele lor pot fi transformate destul de ușor pentru a deveni ofensive, lucru care este explicit în uh, tratatul de, în raportul de revizuire care a apărut în anii 80. În al treilea rând, și SUA și uh, rușii uh, doresc uh, să se elibereze de mm, noi șacali care au apărut, precum Corea de Nord, uh, Pakistanul sau China. China, de exemplu, care a avut o creștere exponențială a arsenalul, arsenalului său, un arsenal care dorea să uh, îi descurajeze pe americani și pe ruși să intervine în regiune. China a dorit să dezvolte un astfel de sistem pentru că și-a putut să o facă, pentru că nu a fost niciodată o parte semnatară la tratatul ANF și atât Moscova cât și Statele Unite considerau că acesta era un dezavantaj. Uh, președintele Trump uh, prezenta uh, posibilitatea de a se retrage din acest tratat, tocmai ținând cont de dezvoltarea acestor actori care nu erau parte la tratat. Bineînțeles, China a reacționat puternic, a spus că SUA nu ar trebui să șantajeze uh, oficialii chinezi, însă în jur de 90% din uh, cele 16.000 de rachete cu 600.000 de rachete cu rază medie de acțiune din China. Deci China ar fi pierdut, dacă ar fi intrat într-un astfel de tratat, aproape întreaga sa capacitate de apărare în regiune. Deci era aproape imposibil de gândit că se va ajunge vreodată la, o astfel de, uh, la un astfel de acord. Dacă ținem cont de toate aceste considerațiuni, e clar că ANF-ul avea un obiectiv uh, foarte extins și, de fapt, uh, era mort de mai mulți ani Imediat după ce au ieșit din acest tratat, Statele Unite au început să planifice un nou sistem de rachete non-nucleare, deci arme convenționale de croazieră, tocmai pentru a reprezenta o provocare uh, în fața Rusiei. Pentagonul spunea de asemenea că această nouă platformă de lansare de rachete ar putea fi uh, utilizabilă peste 18 luni de zile, deci uh, cam prin anul 2021. Administrația Trump uh, a cerut de asemenea 96 uh, de milioane de dolari pentru anul 2021 pentru a dezvolta acest sistem de rachete, cele care înainte erau sub sistemul ANF. Dacă Statele Unite doresc să continue cu astfel de sisteme mobile, atunci principala problemă care se pune este unde va fi desfășurat acest sistem, unde va fi plasat. Din perspectiva americană, există o alegere uh, posibilă în Europa, care ar putea fi rapidă, deși uh, și aceasta ar prezenta și o valoare adăugată de descurajare a Rusiei. Și aici intervine foarte mult și rolul NATO, uh, și felul în care ar putea uh, interveni față de SUA. Deocamdată aliații NATO, niciun aliat NATO nu s-a oferit uh, să primească astfel de sisteme mobile. De altfel, mai mulți membri ai NATO au arătat în mod clar și public că orice fel de desfășurare a unui astfel de sistem în Europa ar trebui să fie făcut cu acordul tuturor membrilor NATO și e clar că trebuie să existe o coordonare în familia NATO și nu prin relații sau acorduri bilaterale. Dacă ținem cont, deci, de uh, toate aceste uh, chestiuni, ar putea exista trei scenarii posibile după moartea tratatului ENF. În primul rând, o Europa Unită să uh, refuze plasarea pe teritoriul nostru a unui astfel de sistem uh, american, însă asta va uh, Uh, dificulta relația transatlantică și nu va împiedica Rusia să facă așa ceva. Un al doilea scenariu, o Europa unită să uh, accepte un, un acord între Statele Unite și Rusia, așa cum s-a întâmplat în 78, uh, dacă ținem cont și de protestele care există uh, în Europa. Și un al treilea scenariu, o coaliție uh, a unor țări europene care să accepte o desfășurare a unui astfel de sistem în Europa prin relații bilaterale, deci aceasta ar diviza partenerii NATO. Niciuna dintre ele nu pare să fie o soluție prea atrăgătoare pentru Europa, însă e clar că suntem într-un moment decisiv acum și trebuie să ne hotărâm singur soarta iar alegerea pe care o vom face astăzi va avea implicații la nivelul securității pentru câteva generații viitoare. Iată de ce Europa cred că trebuie să își ia un angajament clar în acest domeniu, pentru că dacă nu, prețul de plătit va fi acela de a pierde puterea de influență pe care o avem în detrimentul intereselor noastre de securitate și alte puteri principale să transforme continentul nostru într-un teren de luptă și de rezolvare a conflictelor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare atât de plină de pasiune și pesimistă în același timp. Am să dau cuvântul în primul rând coordonatorilor, în primul rând domnul Danjan din partea PPE. Mulțumesc, doamna președinte. A fost într-adevăr foarte interesant să avem și o perspectivă istorică și, domnule uh, Lete, mulțumesc și pentru această prezentare geografică pe care ați făcut-o, pentru că acest factor strategic uh, nou care a apărut este tocmai intervenția acestui, uh, acestei scene, teatru, uh, Uh, chinez și asiatic, care schimbă practic totul, uh, cel puțin pe partea ilaltă a Atlanticului. Pentru că, așa cum ați reamintit foarte bine și este de altfel destul de îngrijorător rezervele și ostilitățile rușilor față de tratat, însă și mai nou exista acest element de îngrijorare din partea americanilor față de ce se întâmpla în Asia. Aceasta era o noutate, un element de care trebuie să ținem cont și uh, care are și uh, consecințe la nivel tehnic, pentru că asta înseamnă că NATO nu este neapărat forul cel mai potrivit pentru a rezolva aceste probleme. Dacă vorbim de un scenariu pașnic, e clar că NATO nu este structura sau organizația cea mai pertinentă pentru a avea un dialog intern, cel puțin așa cum îl vedem noi la nivelul occidentalilor. În urma prezentărilor pe care le-ați făcut, avem totuși impresia că niciunul din acești mari actori, Statele Unite, Rusia sau China, nu au uh, niciun interes să readucă la viață acest tratat în forma în care era el. Iar noi, europenii, atât uh, în acest domeniu cât și în altele, dăm impresia că ținem morțiși să avem o viziune uh, depășită deja asupra multilateralismului. Știm că toate aceste structuri sunt puse sub semnul întrebării, se dezintegrează, uh, dar pe de altă parte ne e greu să uh, venim cu poziții alternative sau să ne imaginăm o nouă arhitectură și tocmai de aceea mi se pare că poziția noastră este vulnerabilă pentru că, într-adevăr, trebuie să spunem, da, ar trebui să se negocieze, să-i facem să dialogueze între ei, să ajungem la noi instrumente, însă problema e că, de fapt, niciunul din acești actori nu doresc să o facă și noi dăm senzația că dorim să rămânem legați de ceva care nu mai e de actualitate. E o constatare, nu e neapărat o întrebare din partea mea și oarecum pesimistă. Iar față de ipotezele pe care domnul Lete le prezenta, alternativele prezentate, sper să nu se întâmple așa ceva, dar tare mi-e teamă să nu se întâmple uh, ceva astăzi, dacă ne gândim la procesul de desfășurare a rachetelor americane să nu ajungem cumva la un sistem de acorduri bilaterale, pentru că ce am văzut în Europa în ziua de astăzi, dacă ne gândim la cât de previzibilă este uh, administrația americană, e clar că anumite țări europene mm, sunt tare tentate să se ducă să negocieze în bilateral cu americanii, ceea ce mi se pare îngrijorător, pentru că asta oferă în plus uh, un pretext suplimentar uh, rușilor pentru a spune, da, vedeți, NATO nu e un uh, organ sau un for credibil și așa mai departe. Nu vreau să revin acum la aceste scenarii negative pe care le-ați prezentat, dar oricum mi se pare că prezentările dumneavoastră erau perfecte tocmai pentru a înțelege dificultățile prin care trecem astăzi și, drept să spun, nu văd pe termen scurt soluții pozitive. Mulțumesc! Mulțumesc, Sven Nixon. Extremely uh, interesting. Domnul Mixer, mulțumesc. Uh, it's really a sort of difficult dilemma when it comes. Într-adevăr, e o dilemă reală. Dacă ne gândim la abordarea europenilor față de moartea acestui tratat ANF. Bilateral arrangements to bilateral. În mod instinctiv, preferăm aranjamentele multilaterale față de cele bilaterale, însă nu am vrea să renunțăm la un acord bilateral într-un domeniu atât de important dacă nu avem o opțiune credibilă de înlocuire în viitorul uh, apropiat. Accept the US argument that, that... Acceptăm argumentul americanilor cum că nu prea are rost să te ții de un acord dacă cealaltă parte nu îl respectă la rândul ei. Cele trei scenarii pe care dumneavoastră, domnule Lete, le-ați prezentat. Well, two of them actually uh, at the moment seem very difficult. Două din ele par greu de obținut în momentul actual. Consensul NATO cu privire fie la acceptarea desfășurării de rachete americane sau să resping această solicitare americanilor, deci ambele, nu știu, mi se par mai puțin probabile decât uh, aranjamentele individuale cu anumite țări. Când tratatul uh, ABM a luat capăt, am văzut cum statele membre au uh, vorbit, au discutat cu americanii pentru scuturi de apărare antirachetă și pentru sistemele de interceptare. Domnule Albert, ați enumerat aranjamente multiple de control al armelor și mm, acorduri care erau periclitate. Tot acolo și acordul la Budapesta, însă ăsta nu e deja mort după ce rușii a anexat Crimea? Și în al doilea rând, acordul New Start. E încurajator că au loc discuții cu privire la acest acord sau un alt acord. Însă ce se va întâmpla dacă acele negocieri nu se vor încheia până în momentul în care va expira New Start, adică până în 2021. Acest acord expiră în mod automat sau pur și simplu e prelungit automat? Trebuie înlocuit? Și în ultimul rând, îmi aduc aminte că după atacurile teroriste din septembrie 2001, acel scen s-a văzut că practic scenariul apocaliptic ar fi, ar fi cel în care teroriștii ar pune mâna pe material de fisiune. A avut loc acea dezbatere. avut înființarea unui grup care să urmărească această posibilitate ca uraniu îmbogățit sau material de fisiune să ajungă și în mâna altor actori și nu doar cei militari. Deci care e situația în momentul de față cu privire la această chestiune? Vă mulțumim foarte mult! Le propun celor trei uh, invitați să reacționeze la aceste prime observații, întrebări, dar și observații, după care sunt sigură că reacțiile dumneavoastră vor uh, stârni și alte întrebări din partea membrilor. Yes, thank you very much uh, for... Mulțumesc foarte mult pentru întrebările suplimentare și pentru observații. Acum, referitor la um, întrebare legată de Uniunea Europeană și dacă cumva noi apărăm un sistem care e demodat. Eu cred că e firesc ca țările de dimensiuni medii și mici să aibă încredere în multilateralism și într-o ordine globală bazată pe reguli. Asta e afinitate. Than superpowers. Uh, And what's more... E normal, deci au altă mentalitate decât supraputerile, să zicem așa. Avem un sistem care ne-a oferit decenii de pace. World. So, um, I believe that there are good reasons. Cred că există motive bune pentru care noi în continuare insistăm asupra păstrării elementelor uh, din domeniul non-proliferării, cum ar fi tratatul de non-proliferare, NPT. Însă asta nu înseamnă că respingem noi inițiative sau noi propuneri. The important thing to keep in mind is that better can be the enemy of the... Însă să nu uităm că uneori când vrei să faci lucrurile mai bine, tocmai atunci poți să dai greș. Am încurajat și propriile noastre propuneri pentru a găsi noi aranjamente, însă nu am făcut-o în detrimentul elementelor deja existente. Deci ne-am găsit că e mai, ne-am am considerat că e mai bine să ne bazăm pe ce avem. Tratatul New Start, de pildă, care nu va mai fi în vigoare dacă nimic nu se întâmplă, deci în februarie anul viitor, deci am încercat Deci trebuie să existe acțiuni sau un schimb între Moscova și Washington pentru încă o prelungire de patru ani și asta ne dă spațiu pentru a negocia mai mult. În acest domeniu negocierile durează ani de zile, fiind foarte complicate. Memorandumul de la Budapesta despre care ați vorbit, Acest scenariu cu uh, armele, bombele folosite de teroriști, dirty bombs scenariu. Uh, nu e surprinzător că nu e, în primul rând, încercăm să consolidăm sistemele juridice. De pildă, sprijinim un, o implementare universală a Convenției modificate cu, protecția, cu privire la protecția fizică a materialului nuclear sau Convenția Internațională cu privire la terorismului. Deci împreună cu Um, ONU, deci încercăm să le oferim asistență țărilor pentru a implementa astfel de aranjamente juridice. Însă, de asemenea, avem eforturi și pe teren cu inițiativa Centrelor de Excelență Europene. E o inițiativă de um, clădirea capacităților în țări terțe. Deci e vorba nu doar de um, Um, accidente nucleare, dar și cu arme chimice sau dezastre naturale, ca transforme naturale, arme chimice, biologice și așa mai departe. Domnul Alberg. Vă mulțumesc pentru observație. NATO nu e forul pentru a soluționa problema globală a rachetelor, să putem să ne aducem contribuția și avem parteneri în Asia, Japonia, Australia, Corea de Sud, am avut conversații chiar și cu China. Cerc, de exemplu, să um, conduc uh, discuțiile cu, cu China, deoarece chiar avem un interes comun. Avem un cod de conduită cu privire la rachete. Germania a venit cu idei excelente pentru a consolida acest cod. Dar n-am discutat exact despre mm, cum să oferim un sprijin concret cu personal. Deci putem să ne pregătim, putem să mergem cu 40-50 de țări pentru a consolida controlele rachetelor nucleare. Deci putem să venim cu mai multă energie, mai mult entuziasm în actualul regim de control care a fost blocat de ani de zile. Avem acest cod de conduită Însă, din păcate, nu există voința politică pentru a reuni un grup masiv de țări care să sprijine o astfel de idee. Când un număr mare de țări sprijină o idee, lucrurile chiar se pot schimba. Deci asta e nevoie și în sectorul nuclear și e nevoie și de o nouă, de o nouă, de o nouă idee, de o nouă soluție. Nu va veni poate China cu soluția asta, dar poate venim noi cu o idee nouă în ceea ce privește, de exemplu, rachetele balistice lungă și medie de acțiune. UE are parteneri, NATO are parteneri, deci putem încerca să facem o coaliție globală pentru a face față acestor amenințări. Dumneavoastră ați făcut niște comentarii recente. Tratatul ANF în perioada respectivă a fost văzut ca un pas uh, dintr-o serie de pași. Imediat după ce s-a încheiat tratatul ANF, Alianța NATO a invitat Uniunea Sovietică să transforme discuțiile noastre și să începem să discutăm și despre armele nucleare cu rază scurtă de acțiune. Și se vorbea atunci și despre multilateralizarea acestui regim. Când au început negocierile, SUA avea foarte multe rachete, până la intrarea în vigoare ruși aveau și ei la fel. Acum, combustibilul solid nu e deținut doar de state, ci și de companii private. Deci o tehnologie care se tot răspândește, de trebuie să avem o gândire globală. Nu putem speria doar, spera doar că dacă Rusia și americanii semnează din nou tratatul ANF, problemele au dispărut. Deci trebuie văzute lucrurile într-un context mai general și referitor la memorandumul de la Budapesta. Rusia a încălcat clar acest memorandum de la Budapesta, care a fost o promisiune făcută de Franța, Marea Britanie, Rusia, uh, Ehm, China separat. Am făcut o promisiune către uh, Ucraina, Belarus și Kazahstan să renunțe deci la uh, armele nucleare pentru a nu mai face presiune în ceea ce privește schimbarea frontierelor sau situația economică. Rusia calcă asta în continuare, însă asta înseamnă că acele promisiuni au fost date uitării. Deci acest document face parte în continuare din uh, documentația ONU în ceea ce privește uh, dezarmarea. garanțiile de securitate. Acum, actorii non-statali. Iați că am menționat câteva inițiative. Avem și Coaliția Globală cu privire la terorismul nuclear, summitul cu privire la securitate nucleară organizat de Obama, avem rezoluția, rezoluția 1520 a Consiliului de Securitate. Poate că nu e practic pe prima pagină a ziarelor, însă continuă eforturile pentru ca materialele de fisiune să nu ajungă pe mâna teroriștilor. Actorii non-statali sunt acum problema cea mai mare și ia care dreptate. Dar armele chimice sunt o problemă mare. În Siria, în Irak, dar și actorii statali le-au folosit acolo și le folosesc acolo. Și rușii, de fapt, le-au folosit. Armele chimice, pentru mine, armele controlate de actorii non-statali sunt o mare problemă. Cumpără de asemenea și rachete. Mă voi opri aici, mulțumesc. Eh, merci. Mulțumesc. Aș vrea să-i răspund domnului Danja în primul rând. Vă dau dreptate, domnule Danjan. În ceea ce este tratatul ANF, am impresia că noi în Europa am vrut să salvăm un tratat pe care nimeni nu mai vrea să-l salveze. I think also that many of our uh, security architecture here in Cred că arhitectura de securitate din Europa în continuare se bazează pe tratate și pe principii din uh, anii 90, tratatul uh, ANF, memorandumul de la uh, Budapesta, actul de cooperare NATO-Rusia, sunt documente importante care însă au fost depășite de realitatea din zilele noastre. SUA o atitudine mult mai unilaterală, Rusia a reapărut pe scena internațională și China, de exemplu, este emergentă și din punctul de vedere al securității europene. Deci aceste idei mai vechi trebuie să fie modernizate și am avea nevoie de o gândire practică, de soluții flexibile care să reflecte în același timp și epoca digitală. Și revenind la subiectul acestei discuții, perspectivele de viitor, eu nu sunt decât un membru al unui grup de reflexie, însă dacă mi-ați permite să vă spun care ar fi prioritățile mele. Principala prioritate ar fi să salvăm uh, tratatul uh, Start New, care urmează să expire în anul 2021, să trebuie să exercităm uh, presiunea asupra Rusiei pentru a uh, pune capăt uh, rachetelor cu rază medie de, de acțiune. Um, pe acțiunile de, de intimidare a Rusiei, în același timp cu purtarea unui dialog cu Rusia, chiar dacă este foarte dificil. O a treia prioritate ar fi Um, găsirea uh, unor scenarii care să se bucure de sprijinul tuturor europenilor dacă primele două priorități vor da greș. Însă trebuie să fim uh, pregătiți uh, eventualității ca scenariile respective să funcționeze sau nu. Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste răspunsuri, pentru comentariile pe care le-ați făcut. Vreau să vă întreb dacă mai dorește cineva să intervină, să facă comentarii. Domnul Satori. Merci, Madame la Mulțumesc, doamna președintă. Mulțumesc uh, foarte mult și invitațiilor pentru prezentările clare, dar îngrijorătoare, așa cum spunea și doamna președintă. De fapt, uh, se face o descriere foarte bună a situației de astăzi, a crizei prin care trecem, uh, dar nu reușesc să întrevăd și soluții, chiar dacă ultima intervenție ne dădea câteva idei. O întrebare pe care vă adresez dumneavoastră, dar și colegilor mei de aici și pre, doamnei președinte, vreau să vă întreb cum credeți că poate uh, contribui comisia noastră pentru a elabora o strategie și ce fel de inițiative ar putea veni Uh, din partea Parlamentului European în următoarele săptămâni sau luni de zile. E important că pentru noi este important. Suntem teritoriul care avea cel mai mult de câștigat de pe urma tratatului INF. De aceea, pentru noi uh, se pune această problemă mai mult decât pentru alții. Și știu că această dezbatere uh, ne duce de multe ori spre abordarea uh, multilateralistă sau nu, eu sunt mai degrabă pro, atât din punct de vedere economic, comercial și din punct de vedere de securitate, însă îmi dau seama în același timp că e nevoie de o abordare multilaterală și din punctul de vedere al dezarmării nucleare. Este o problemă urgentă uh, faptul că s-a terminat cu acest tratat, însă problema și mai importantă, adevărată, este ce se întâmplă cu proliferarea armelor în general. Tratatul uh, de interdicție uh, a elaborării de arme nucleare, care a fost de altfel gândit de Uniunea Europeană și semnat de câteva state membre, este important pentru noi și de aceea vreau să vă întreb ce putem face noi, inclusiv aici la Comisia Sede, pentru a lupta pentru această cauză. Mulțumesc! Dacă nu mai sunt intervenții, aș vrea să răspund, pentru că am impresia că mi-ați adresat mai mult uh, mie această întrebare și, de fapt, nouă în general. Cred, în primul rând, că intervenția din această dimineață, prezentarea, dezbaterea pe care am avut-o astăzi, este foarte utilă pentru că ne ajută să înțelegem lumea în care trăim, că situația este îngrijorătoare, în primul rând pentru continentul nostru, pentru Europa în general și situația se poate înrăutăți și mai mult dacă nu reușim să salvăm tratatul New Start Domnul Lete ne dădea și câteva idei. Câteva alternative pe care le prezenta, mai ales uh, din punctul de vedere al atitudinii față de Rusia. Pe de o parte uh, de dialog și pe de altă parte de descurajare, am uh, auzit și apelurile dumneavoastră Uniunea Europeană trebuie să protejeze multilateralismul. Asta nu înseamnă neapărat uh, că Uniunea trebuie să rămână nostalgică față de tratate care au fost încheiate în anumite momente în trecut, într-un alt context. Cred că trebuie să ținem cont de acest lucru și pentru alte tratate, susținerea multilateralismului nu înseamnă neapărat susținerea status quo-ului, a nemișcării. Este un multilateralism care trebuie să țină cont de contextul actual în care au apărut noi actori importanți, uh, China, China, uh, Rusia dorește în continuare să rămână și alții uh, care nu cred în multilateralism. Ce ar putea face comisia noastră? Eu v-aș putea propune, de exemplu, cu ocazia audierii domnului Borel, unul dintre noi ar putea veni cu această întrebare. Am putea să-l întrebăm ce are de gând să facă în fața acestei noi situații, după care coordonatorii ar putea discuta între ei și la o viitoare ședință a coordonatorilor să elaboreze un plan de lucru pentru perioada următoare. Această chestiune legată de uh, controlul armamentistic și de viitorul uh, unui sistem internațional de control al dezarmării nucleare, toate aceste chestiuni ar trebui tratate cu ajutorul experților și venind cu propuneri concrete. Deci, iată, uh, cred că la nivelul coordonatorilor se poate face ceva și constat pe de altă parte că ceea ce am uh, făcut în această dimineață ne va ajuta foarte mult pentru o bună parte din mandatul nostru. Vreau să mulțumesc încă o dată celor trei invitați de astăzi pentru uh, sinceritatea dumneavoastră și pentru claritatea uh, celor exprimate și am să dau din nou cuvântul domnului Bilița. Vă mulțumesc, vă mulțumesc. Aș dori să vă spun că asemenea discuții sunt foarte importante și pentru noi de la Serviciul European de Acțiune Externă pentru a uh, um, înțelege care este direcția dorită de uh, Parlamentul European. Am o colegă care cred că a urmărit îndeaproape această dezbatere și și-a făcut foarte multe notițe utile pentru viitor. Însă, dacă îmi permiteți, aș mai adăuga un aspect deosebit de important din punctul meu de vedere, și anume dialogurile interparlamentare pentru că Parlamentul European are delegații pentru relațiile transatlantice, pentru relații cu alte state. Dacă aceste subiecte vor face obiectul acestor dialoguri interparlamentare um, purtate de eurodeputați sau în general de Parlamentul European cu state terțe, ar fi un lucru extrem de util. în calitatea de un american care de șapte ani trăiește în Europa și căruia îi place să trăiască pe acest continent, vă cere să faceți trei lucruri. În primul rând, să, păs- să păstrați dialogul cu Statele Unite ale Americii, să le spuneți americanilor ce vă doriți din partea lor. Există un proces de consultare extins în contextul uh, uh, Uniunii Europene, SUA, NATO și așa mai departe, și așa mai departe, prin care puteți să le spuneți care vă sunt uh, dorințele în al doilea rând, uh, evident, trebuie să discutați în continuare și cu Rusia. Și în al treilea rând, vă rog să nu uitați că există și Asia. Uh, pentru că există foarte multe propuneri de interdicție a unor asemenea arme în Europa. Dar uh, vă aduc aminte că Japonia, uh, de exemplu, atrăsese atenția președintelui Reagan că eliminarea armelor de tipul INF din uh, Europa nu ar fi utilă pentru întreaga lume. Deci trebuie să discutați cu Asia, cu, Filip, cu Taiwan, cu Filipina, cu, cu China și Europa astfel poate să-și aducă o contribuție la securitatea globală, nu doar la cea europeană. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru aceste uh, idei și pentru sugestiile pe care ni le-ați făcut. Et je vous propose une pause de 20 minutes. Și vă propun și o scurtă pauză de 20 de minute. No, that was, that was absolutely great. Oh, on the contrary. I, I somehow Being a chair, I have to have things coming from the MEPs, not putting too much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

pardonnez-moi, de ce petit euh, Vă rog să mă iertați pentru această scurtă întrerupere. Tous euh, dire quel est notre plaisir d'accueillir. Este o adevărată onoare pentru mine să spun bun venit aici domnului Pierre Delso, uh, director general adjunct de la DigiGrow, uh, însărcinat în special cu politica spațială europeană, programul Copernicus și navigația prin satelit. Nu este pentru prima oară când veniți uh, aici în fața noastră am discutat pe teme de politică spațială și în special de securitatea apărării. Aceasta este o noutate pentru noi. Este un dosar prioritar la comisia noastră și venirea dumneavoastră aici este oportună pentru că se creează această nouă direcție generală pentru politici industriale de cercetare și a spațiului. De aceea, în numele colegilor, vă exprimăm interesul nostru pentru o cooperare strânsă între administrațiile noastre, pentru a avea schimburi de opinii regulate în ceea ce privește schimbările și evenimentele din politica spațială, pentru a avea un parteneriat special cu Parlamentul, așa cum a cerut-o și doamna Ursula von der Leyen. Europa are în acest sector o industrie uh, de fabricare a sateliților foarte puternică, care reprezintă cam 33% din piața globală. Contextul spațial internațional evoluează rapid, concurența este în creștere, sunt noi veniți pe piață, India, Corea de Nord sau China, care aduc și mai multă competitivitate, ambiții noi, dar bulversează în același timp echilibrul geopolitic. Combinația între datele spațiale și tehnologiile digitale oferă noi oportunități, dar și noi provocări de securitate pentru toate statele membre. Europa ar trebui să-și întărească poziția de lider în domeniul spațiului și să utilizeze această politică ca un instrument de dezvoltare a independenței sale strategice. În Statele Unite recent a fost înființat un uh, comandament militar, așa numitul SpaceCom, uh, pentru spațiu și aceasta arată că spațiul este primordial pentru securitate și apărare, iar americanii doresc să-și asigure supremația, în special în caz de conflict. Implementarea programului spațial UE pe perioada 2021-2027 ar trebui să asigure faptul că Uniunea Europeană să rămână un actor global de prim nivel și, de asemenea, să profităm de pe urma posibilităților oferite de spațiu pentru securitatea europenilor, incluzând aici și sinergiile necesare între sectoarele uh, civil și de apărare. Elementele de securitate în acest program, cum ar fi inițiativele telecomunicațiilor guvernamentale prin satelit, GovSatcom sau de supraveghere a spațiului, SSA, susținute de Parlament uh, pentru a identifica obiectele pe orbită care ar putea coliziona, au un buget doar de 500 de milioane de euro, sume care, bineînțeles, pot fi combinate cu finanțări de la Fondul European de Apărare. Însă, cum se poate face legătura între cele două? Pe plan internațional există mai multe chestiuni de guvernanță care sunt dezbătute la nivel multilateral, în special în ceea ce privește exploatarea resurselor spațiului și normele în ceea ce privește gestiunea traficului spațial. Toate acestea demonstrează importanța unei abordări europene într-un context istoric în care uh, cursa pentru resurse a fost un factor de conflict între state. Cu aceasta închei aici și dau cuvântul domnului Delso, care va lua cuvântul pentru aproximativ 15 minute, după care vom avea o ședință de întrebări și răspunsuri. Vă rog. Mulțumesc, doamna președintă, vă mulțumesc de asemenea pentru invitația pe care mi-ați adresat-o. Este esențial să avem schimburi constante între Parlament și Comisie pe o temă atât de importantă, o temă care interesează pe cetățenii noștri și, în general, lumea întreagă. În prezentarea dumneavoastră ați rezumat foarte bine toate provocările principale, așa că nu pot decât să confirm ceea ce ați spus și eventual să completez pe aici pe acolo. Aș începe cu faptul că dumneavoastră ați anunțat crearea unui comandament spațial în Statele Unite. Și am putea să ne punem întrebarea, de ce? Este ușor de înțeles dacă știm ce se întâmplă cu politica spațiului, care este obiectivul final al politicii spațiale în Europa și în general. Ce ne dorim noi să facem cu această politică este nu doar să trimitem sateliți, ci să ne asigurăm că aceștia trimit sau furnizează o serie de servicii esențiale pe Pământ, pentru că economia noastră depinde în bună măsură de acești sateliți și această dependență de sateliți, de spațiu, va fi în continuă creștere pe viitor. Cu alte cuvinte, întregul țesut economic european depinde și va fi dependent de spațiu. Și tocmai în acest context, protecția oferită sateliților în spațiu este un element esențial și tocmai aceasta este logica Statelor Unite, care sunt un actor esențial în domeniul spațiului, și în felul acesta doresc să protejeze tot ce există în spațiu pentru că, într-adevăr, uh, un atac uh, acolo ar fi cu consecințe dezastroase. Am să mă centrez uh, pe Europa, așa cum ați spus-o și dumneavoastră, pentru că ați spus deja aproape totul. Putem fi mândri de ceea ce am făcut în Europa. Deseori noi, europenii, considerăm că lucrurile merg mai bine în alte părți ale lumii, însă ceea ce am făcut noi împreună pentru Galileo, de exemplu, sau pentru programul Copernicus, este remarcabil. Sunt exemple de reușită europeană și tocmai pentru că am lucrat cu toții împreună am reușit să o facem. Sunt modele foarte bune pentru a vedea ce poate face Europa împreună. Galileo, deocamdată nu sunt neapărat un specialist în acest domeniu, dar Galileo este un fel de GPS european și într-o bună zi, uh, bineînțeles, uh, ar putea fi uh, și GPS-ul american, pentru că este un sistem foarte performant. Este un sistem de geolocalizare. Și ceea ce este interesant, și aici ajung la partea de securitate, este că Galileo ne oferă de fapt mai multe servicii, printre care un serviciu accesibil pentru toată lumea, pe care îl primiți, de exemplu, pe telefoanele dumneavoastră, pe toate device-urile care sunt conectate, în mașini și așa mai departe. La ora actuală avem un miliard de astfel de aparate care utilizează Galileo, o cifră care este în creștere, deci peste șase luni sau un an probabil că vom ajunge deja la 2 miliarde. Iată, un serviciu furnizat și accesibil pentru toată lumea, însă nu este singurul. Mai există și alte servicii mai puțin cunoscute, dar esențial pentru securitatea oamenilor, serviciul în engleză Search and Rescue, deci cercetare și căutare, căutare și salvare. Persoanele care se pierd, de exemplu, pe mare nivelul de precizie este mult mai mare decât cel oferit de orice alt instrument. Chiar în ziua de astăzi, de exemplu, dacă vă uitați pe Twitter sau pe site-ul Comisiei, veți vedea că uh, facem o demonstrație pentru o persoană care se pierde pe mare și poate fi găsită foarte rapid, tocmai prin utilizarea sistemului Galileo, pentru că nivelul de precizie este foarte ridicat. Și există un alt element în Galileo esențial și anume uh, PRS-ul, Public uh, Related Services, și aici este vorba de servicii de securitate pentru public. Un serviciu care este protejat, criptat, de fapt uh, un nivel de criptare ridicată, și care poate fi furnizat doar celor care au niște receptori specifici, care sunt echipați pentru aceasta. Am să vă explic un pic mai clar cum funcționează acest instrument și de ce este el util. Dacă avem uh, un conflict, de exemplu, în Europa sau oriunde în lume, să ne imaginăm că suntem în Europa, semnalul pe care îl primiți prin Galileo și prin GPS nu va mai exista. Deci nu veți mai avea posibilitatea să știți unde vă aflați, practic doar cei care beneficiază sau au acest receptor suplimentar criptat vor putea în continuare să aibă acest serviciu. Deci în caz de conflict este esențial să dețineți un astfel de sistem securizat, criptat, care va fi totuși accesibil doar pentru o anumită categorie de persoane, în special pentru militari. De ce este esențial acest lucru? Pentru că majoritatea sistemelor militare actuale trebuie să știe exact unde se află. E nevoie de o geolocalizare exactă, de exemplu, dacă lansați o rachetă, trebuie să uh, aveți această precizie. Din acest punct de vedere, doar cei care au astfel de receptoare specifice vor avea acces la această informație în caz de conflict. Iată de ce este important. Mă opresc aici la Galileo și trec mai departe. Avem un sistem uh, care se cheamă Copernicus și care este un sistem de uh, observare a Pământului, deci în care în permanență se fac uh, poze asupra Pământului și care oferă tot felul de servicii utile pentru a observa ce se întâmplă pe mare, de exemplu, în atmosferă, pentru a vedea ce se întâmplă cu contaminarea uh, mișcările uh, pământului și în caz de incident, și aici ajung la domeniul securitate, dacă se produce un cutremur, un uragan, o inundație, acest serviciu, Copernicus, poate să furnizeze în timp foarte scurt poze precise și descrieri precise ale unor suprafețe care au fost distruse în urma unui eveniment extern. Și toate aceste servicii le oferim celor care se duc în căutarea persoanelor pe teren și uh, cu ajutorul cartografierii făcute de Copernicus este mult mai ușor să se orienteze aceste persoane. La ora actuală acest sistem practic nu are un alt echivalent în lume, pentru că atunci când americanii au avut dezastre naturale, inundații, tornade și așa mai departe, au făcut apel la acest sistem Copernicus pentru că ei nu dispun de altul. Acesta este cel care îi ajută, ajută echipele de salvare americane pentru a salva vieți omenești. Încă o dată, un sistem de care putem fi mândri. Ce dorim să facem noi pe viitor cu acest sistem Copernicus, dacă obținem bugetul necesar, dacă avem regulamentul pentru spațiu? Ne dorim să îl dezvoltăm și mai mult pentru a avea și un sistem de securitate, deci de observare a frontierelor, pentru că prin spațiu am putea avea acces la totul. Potențial se poate vedea totul din spațiu. Deci dacă obținem bugetul necesar, ideea noastră este să avem un serviciu Copernicus de supraveghere a frontierelor, în special a zonelor maritime, un sistem care ar putea fi foarte eficace pentru mai multe teme. Nu avem așa ceva deocamdată, dar este intenția noastră pe viitor. Dacă vom reuși acest lucru, va mai trebui să rezolvăm doar o mică problemă și anume sistemul acesta Copernicus pe care vi l-am prezentat este un sistem deschis, accesibil tuturor pentru întregul sistem. Dacă doriți să o faceți, aveți acces la toate informațiile și pozele pe care le facem noi din spațiu. Dacă mergeți pe Google Earth, de exemplu, majoritatea pozelor care sunt pe Google Earth sunt din sistemul Copernicus. Nu știți asta, dar de acolo provin. Dacă vom avea un serviciu securizat uh, în care uh, măsurile, uh, măsurătorile să fie mai precise, atunci acest acces generalizat va trebui un pic ajustat. Deci, iată, avem Galileo și avem Copernicus, care este utilizat deja pentru uh, sistemele și echipele de salvare și care, pe termen scurt, sperăm să fie uh, utilizat și pentru sistemele de supraveghere a frontierelor. În noul program spațial, care n-a fost încă adoptat, și aici vom vorbi încă o dată despre buget, dorim două lucruri. În primul rând, acel GovSatcom, îmi pare rău că utilizez uh, jargonul nostru de zi cu zi, este vorba de serviciile de securitate prin satelit, la nivel guvernamental. De ce facem asta? Pentru că în caz de incident, serviciile la sol uneori nu funcționează bine. Mi-aduc aminte ce s-a întâmplat uh, în timpul atentatelor de la Bruxelles. Poliția belgiană avea un sistem de comunicare securizat care însă n-a funcționat și au trebuit să utilizeze uh, mijloace de comunicare nesecurizate, non-controlate. Deci ideea noastră este să utilizăm sateliții pentru a avea o comunicație o comunicare securizată prin satelit. Diferența cu sistemele Copernicus și Galileo care ar fi? Pentru Galileo și Copernicus, noi, Comisia Europeană, avem sateliții noștri și programul este al nostru. Însă, în programul GovSatcom, dacă el este implementat, ă, pornim de la o altă ipoteză. O un anumit număr de state membre dispun deja de această capacitate de comunicare prin satelit în mod securizat. Deci, ideea comisiei, ideea noastră este să uh, punem aceste resurse la oaltă, să utilizăm capacitățile existente în anumite state membre, eventual să mai cumpărăm și capacități existente în sectorul privat, pentru ca după aceea să le repartizăm pentru toate statele membre. Deci cei care acum nu au sateliți, nu au acces la astfel de sateliți, să aibă acces pe viitor prin capacitățile existente în alte state. Deci, utilizăm capacitățile din alte state membre și uh, le diseminăm în întreaga Uniune Europeană. Iată care este ideea noastră și, bineînțeles, e nevoie de resurse bugetare pentru toate aceste servicii. Asta pentru GovSatcom. Un alt element important, tot în uh, propunerea de regulament uh, pe care am făcut-o, este un alt acronim, SSA, supravegherea spațiului. Despre ce este vorba? Avem uh, sateliții în spațiu. Eu pot să vă spun că sunt jurist și pentru mine spațiu e un vid uh, în care poate sunt câțiva sateliți, dar de fapt realitatea e cu totul alfa. Spațiu poate într-adevăr e vid, dar pe orbitele pe care le utilizăm noi, pe care le avem în jurul Pământului, e plin de tot felul de obiecte mulți uh, sateliți, dar și multe deșeuri, gunoaie care plutesc pe orbită. Deci trebuie să știm că orice fel de deșeu, chiar cât de mic ar fi, poate să distrugă un satelit și de altfel avem exemple de sateliți care au uh, avut de suferit de pe urma coliziunii cu astfel de obiecte. Deci e important să supraveghem ce se întâmplă în spațiu, să știm unde sunt aceste deșeuri, unde sunt sateliții noștri. Este esențial pentru că sateliții sunt scumpi și pot fi uh, distruși din această cauză. Problema însă în Europa la momentul acesta este că doar câteva state membre au um, informații sau elemente care le permit să vadă ce se întâmplă în spațiu și Statele Unite sunt cei care au aceste informații pe scară largă. Deci depindem de americani. Dezavantajul aici e destul de clar. Am avut un exemplu recent, uh, un satelit european care se afla pe orbită și în uh, ultima clipă uh, am aflat că fusese lansat un satelit de Elon Musk uh, și se îndrepta către al nostru. Americanii ne-au informat Ah, dar satelitul uh, lansat de Elon Musk nu putea să-și schimbe traiectoria, așa că trebuia să ne mutăm noi. Noi, uh, operatorul european, a trebuit să-și miște satelitul din locul său, să utilizeze carburantul, combustibilul pe care îl avea, deci să-i scadă durata de viață și toate asta pentru a evita o coliziune cu consecințe mult mai grave, clar. Deci ceea ce ne dorim să facem cu acest sistem SSA e ca și pentru GovSatcom să utilizăm resursele existente în unele state membre, puține însă, pentru a ă, finanța și a crește resursele disponibile pentru a ă, capta toate informațiile pe care le avem din diverse state membre și le repartiza pentru toată lumea, deci pentru a nu mai fi dependenți de sistemul american. Și aici pot să fiu sincer cu dumneavoastră pentru că uh, există și o dificultate care ar fi următoarea. Dacă um, supraveghem toate deșeurile din spațiu, toți sateliții, e clar că supraveghem și sateliții militari nu spun, deci nu cred că uh, anumite state membre sunt prea entuziasmate de această idee uh, de a avea supravegheați uh, sateliții militari și toată lumea să primească această informație. Uh, deci e clar că obiectivul e același pentru toată lumea. Trebuie să știm ce se întâmplă în spațiu, dar pe de altă parte, atenție, avem și interese militare care trebuie respectate. Deocamdată n-am răspuns la această uh, dilemă, însă e clar că trebuie să lucrăm pentru a găsi soluții. Și ajung aici la ultimul punct uh, în domeniul spațiului și la fondul de apărare. Una din chestiunile care va fi fundamentală pe viitor și când spun pe viitor nu vreau să spun peste 10 sau 15 ani, e vorba aici de gestiunea traficului uh, cu sateliți. De ce spun asta? Pentru că tot ce v-am spus până acum e valabil. Spațiul este enorm, însă orbitele utile pe care pot fi plasați sateliți sunt destul de limitate, pentru că nu are niciun sens să lansezi sateliți la 65.000 de kilometri de pământ. Deci orbitele utilizabile pentru noi, utile, sunt deja destul de pline și sunt limitate ca și număr. Ați citit probabil că în Statele Unite sunt mai mulți operatori care uh, vor să lanseze uh, constelații de sute sau mii de sateliți. Deci riscul care ar fi la un moment dat să fie deja atât de mulți sateliți pe orbitele disponibile, încât să nu se mai poată lansa noi sateliți. Întrebarea care se pune atunci este cum vom gestiona accesul în spațiu. S-au început lucrări pe această temă și uh, în cadrul ONU uh, și văd uh, că unii se uită ciudat la mine, trebuie să fiu atent la ce spun, deci e clar că și la ONU se fac progrese, însă problema ar putea fi că Statele Unite au hotărât uh, să meargă pe drumul lor, uh, să nu țină cont de ce se întâmplă în rest și uh, au spus celorlalți, da, nu vă îngrijorați, noi vom reglementa condițiile de acces în spațiu și au început să lucreze pe această temă, iar noi, ca europeni, iată, avem aceeași dilepă din totdeauna. Îi lăsăm pe americani să hotărească singuri. Noi, bineînțeles, dorim să mergem pe calea ONU, care este importantă, sau încercăm să facem ceva cu americanii, uh, avem, mm, organizăm un dialog cu ei pentru a vedea cum putem organiza împreună spațiu. Și aici, pentru a fi încă o dată sincer cu dumneavoastră, e clar că nu toate statele membre sunt dornice să facă așa ceva, pentru că reglementarea accesului în spațiu înseamnă încă o dată și sateliți militari, deci entuziasmul nu este prea mare din partea anumitor state membre. Iată, pe larg, care este contextul uh, uh politicii spațiale. Care este situația cu Fondul pentru Apărare? Fondul uh, pentru apărare ca atare, de fapt, nu există la ora actuală, pentru că nu avem un acord finalizat între brațele colegiuitoare. Vă vorbesc acum despre un text care va fi adoptat pe viitor. Deocamdată nu avem decât un program provizoriu, valabil timp de 2 ani, ADIDP, în engleză, nici măcar nu știu în franceză care ar fi acronimele, dar acesta este uh, esențial pentru a susține industria apărării. Care este legătura aici cu politica spațială? Așa cum vă spuneam, sunt o serie de teme pe care le voi aborda și care au de-a face cu apărarea. Vă vorbeam despre Galileo, GovSatcom, SST și așa mai departe. Ceea ce dorim noi să facem alături de statele membre, pentru că trebuie să înțelegem că în domeniul apărării Comisia nu ia decizii singură, uh, ci statele membre în mod colectiv susținute de comisie. În domeniul apărării, statele membre uh, văd clar interesul de a face legătura între spațiu și apărare. Avem mai multe proiecte potențiale care au fost identificate tocmai pentru a fi finanțate de acest fond de apărare, însă cu o logică diferită de până acum. Pentru a putea beneficia de pe urma acestui fond, e nevoie de minim 3 state membre cu 3 proiecte cu, care să fie prezentate. Uh, în principiu, simplificat acesta este sistemul. Deci comisia ă, nu dă bani unui stat pentru a dezvolta anumite capacități, ci e vorba de proiecte care sunt făcute de anumite firme, de companii, cu ajutorul statelor membre și Comisia pune bani în plus pentru a favoriza aceste proiecte. Am identificat deja astfel de proiecte, mai ales în ceea ce privește supravegherea spațiului, proiectul GovSatcom pentru telecomunicații guvernamentale, însă atunci când va fi implementat pe deplin acest fond, sper să se întâmple în 2021, E clar că atunci va trebui să ne gândim și la dimensiunea spațială printre proiectele ce vor fi incluse pentru a fi finanțate din partea statelor membre, pentru că spațiul, cum vă spuneam, ă, nu e neutru, este o realitate și o miză economică esențială, nu doar pentru spațiu ca atare, ca atare ci și pentru ceea ce se întâmplă pe Pământ. Deci, ă, legătura între spațiu și apărare este esențială și va crește, se va dezvolta și mai mult pe viitor. Am să mă opresc aici, cred că am depășit deja timpul care îmi fusese alocat. Îmi pare rău că m-am întins prea mult, dar oricum rămân la dispoziția dumneavoastră pentru orice întrebări sau comentarii. Mulțumesc foarte mult, nu uh, ați depășit uh, prea mult deloc timpul dumneavoastră. Este o temă esențială, este important să cunoaștem situația actuală a dispozitivelor europene și întrebările care se pun, misele actuale. Ați vorbit despre uh, ambițiile noastre în ceea ce privește supravegherea spațiului, dar și de dificultăți cu care ne-am putea confrunta. Înainte de a da cuvântul coordonatorilor, v-aș propune să uh, ascultăm câteva întrebări, după care să răspundeți. În domeniul supravegherii spațiului, credeți că putem ști care este nivelul de dependență în Europa față de informațiile primite din Statele Unite? care este punctul de plecare și care ar fi ambiția noastră. Dorim să ajungem la o independență europeană, dacă ținem cont de dificultățile pe care le-ați uh, descris, care ar fi drumul de parcurs în continuare. Domnul Danjan, vă rog. Uh, mulțumesc. În primul rând vreau să-i mulțumesc domnului Delso pentru prezentarea foarte didactică, precisă și onestă pe care ne-a făcut-o. Ne-ați reamintit care sunt o parte din limitările, să zicem așa, și din problemele care există în continuare. Într-o frază ați reamintit de asemenea că multe din lucrurile despre care discutăm noi la Fondul European de Apărare rămân în continuare virtuale, deci nu e ceva care s-a concretizat. Deci văd ce mult entuziasm curge prin uh, capitalele europene, dar și prin Parlamentul European. Deci mai avem mult de uh, lucru și trebuie să fim vigilenți în anumite privințe. Acum, referitor la spațiu, aș avea un comentariu. În momentul de față, toate capitalele europene consideră spațiu ca fiind, vorbesc de apărare, consideră spațiu ca un nou mediu potențial de conflicte în Franța, în Italia, se tot înființează comandamente pentru spațiu în sânul armatelor, industriile naționale se mobilizează și ele foarte mult pentru a avea acces la spațiu. E o miză importantă de suveranitate. Însă temerile, așa cum a spus și dumneavoastră, sunt următoarele. Sumele în joc sunt considerabile. Eu cred că nicio țară europeană de una singură nu are capacitatea de a avea suficiente mijloace pentru a avea și accesul și supravegherea și tot ce ați descris dumneavoastră atât de bine. Deci cred că avem aici o mișcare cumva dublă, destul de paradoxală. Deci pe de o parte am înțeles că trebuie să punem o, o serie de lucruri la oaltă pentru a dobândi capacități și competențe, să pe de altă parte avem o cursă, așa să zicem așa, națională, care, iată, se declanșează între statele membre. Deci ne va lua timp după aia să punem totul la oaltă. Vom pierde câțiva ani. Poate că ar fi fost mai bine din start să spunem, facem totul împreună, acum. De aia eu una aș pleda pentru ca Fondul European de Apărare să investească masiv în dimensiunea spațială. Da, e aici un mediu nou și aici putem dobândi lucruri foarte rapid și putem uh, să nu mai avem atâtea întârzieri cum avem în alte domenii, fie că e vorba de armamentul terestru sau uh, aviația de luptă. Știm deja să colaborăm, avem deja industriași cu competențe. Au și bani, bineînțeles că vor mai mulți, dar miza asta e, ceea ce e nou. Și spațiul e printre aceste noutăți. Deci asta ținem eu să subliniez. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul Rivier. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumim, domnule director general, pentru această prezentare atât de interesantă. Vă mulțumesc și pentru... De altfel, doamnă președinte, comentariile dumneavoastră se refereau la competiția care poate exista între Europa și SUA. Spuneați că o treime din sateliți sunt construiți în UE, 60% în SUA. Aș vrea să știu cum am putea stimula noi o independență mai mare a europenilor, atât în domeniul civil cât și în cel militar. De asemenea, ați vorbit despre Galileo. Trebuie să spunem că în ceea ce privește spațiul, cooperarea e absolut uh, esențială. Da, eu țin la suveranitatea națională, însă în domeniul spațial e clar că e nevoie de cooperare. Galileo e un program cu care ne mândrim cu toții, însă pentru ca GPS-ul de astăzi să fie Galileo mâine, cum spuneați dumneavoastră, aș vrea să știu care sunt costurile necesare. Deci pentru a desfășura această tehnologie sunt niște costuri foarte ridicate, cred eu. Deci cam la ce sume vă gândiți? Și aș vrea să revin acum la aspectul legat de militarizarea spațiilor. Avem un tratat din 1967, care vine dintr-o altă lume, din perioada războiului rece, când aveam blocul sovietic și cel occidental. Și pe baza acelui tratat sunt acum uh, gestionate aceste chestiuni, cum ar fi, de exemplu, refuzul militarizării spațiului, dar în 67, da, vorbeam, eram cu toți încă impresionați de bomba nucleară dezamarea sateliților de comunicare ar putea fi o armă de distrugere în masă acum. Deci, dar conceptul s-a schimbat complet între timp. Deci ce abordare avem noi acum față de tratatul din 1967? Eu cred că trebuie să accentuăm în continuare, să punem accentul pe faptul că nu vrem ca spațiul să se militarizeze, dar pentru asta e nevoie de o abordare colectivă. Deci ce propuneri putem avea? pentru a avansa în această direcție. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul Peters. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să îl felicit pe domnul Delso. The project uh, Copernicus that you have mentioned and... Aș avea o întrebare privind proiectul Copernicus pe care l-ați menționat dumneavoastră și problema controlării frontierelor europene. Ați spus că acest lucru ar fi posibil pe viitor, nu este posibil acum, dar că am avea nevoie de un buget și aș dori să vă întreb de câte fonduri ar fi nevoie pentru a controla prin acest uh, program frontierele europene. În al doilea rând, cum ar putea arăta calendarul din acest punct de vedere și în al treilea rând v-ați referit la uh, potențiale probleme de comunicare pentru că nu există nu este garantată securitatea dacă aceste informații sunt transmise mai departe. Și mi se pare că sunt chestiuni interesante, mai ales în contextul discutării situației agenției Frontex, controlării frontierelor europene, migrație și așa mai departe. Deci ar merita, cred că, să ne aplecăm mai îndeaproape asupra acestei chestiuni. După cum știți, cred că uh, Frontex ar trebui să aibă un personal de 10.000 de oameni uh, dedicat uh, controlării frontierelor și mă întreb uh, cu ce îi poate ajuta tehnologia dacă sateliții pot monitoriza și pot vedea tot ceea ce se întâmplă. Tocmai de aceea mă interesează calendarul posibil, bugetul necesar, astfel încât tehnologia spațială să, să joace un rol și când vine vorba de controlarea frontierelor europene. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul Mixer. Uh, thank you. Thank you for a very interesting presentation. I don't... Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru această prezentare. Nu pretind uh, să cunosc uh, în detaliu aspectele tehnice ale tehnologiei satelitare, spațiale, însă um, sunt curios de un lucru. Cred că ieri, în comisia noastră, am discutat situația din strâmtoarea Urmuz ca urmare a atacurilor din partea unor necunoscuți uh, împotriva instalațiilor uh, petroliere din Arabia Saudită și discuția respectivă ne-a tras atenția asupra faptului că aceste sisteme autonome, independente, sunt uh, folosite nu doar de noi, dar și de alți actori și că um, aceste Um, drone mm, se bazează tot mai mult și pe, pentru a fi ghidate și pentru a naviga se bazează pe uh, sateliți. Și tocmai de aceea mm, devine interesantă punerea la dispoziția unor asemenea servicii unor actori uh, particulari, comerciali. Nu aș dori să sugerez că în acest caz s-a folosit o tehnologie de navigare prin satelit, însă mi se pare că este o chestiune pe care nu o putem ignora. Tocmai de aceea v-aș întreba ce am putea face pentru a putea reduce riscul ca asemenea servicii să pice în mâna unor actori uh, problematici. Și în al doilea rând, în urmă cu câteva ore, ceva mai înainte, de fapt, am discutat despre mm, non-proliferarea nucleară, uh, tratatul INF și a, uh, ni s-a cerut de unul din experții care au uh, intervenit să nu uităm de Asia. Pentru, nu știu dacă ați putea să ne dați mai multe detalii din acest punct de vedere, pentru că până acum v-ați referit în principal la cooperarea între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii ce se întâmplă din punctul de vedere al relațiilor cu China, cu India, când vine vorba de aceste aplicații și militare ale uh, tehnologiei spațiale. Mulțumesc. Domnul Grudler. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule director, ați vorbit despre PRS și despre importanța comunicațiilor criptate care vor fi esențiale și strategice pe viitor. Am văzut-o și în afacerea Snowden, că nu prea au fost bine ce s-a făcut cu, as cu ascultarea anumitor personalități de către NSA. Trebuie spus că SUA ceruse accesul la acest sistem de PRS european. Ați putea să ne confirmați dacă așa a fost? dacă SUA solicită să aibă acces la tehnologia noastră? Și în ceea ce privește supravegherea spațiului SSA, cred că au loc vreo 10.000 de manevre anual pentru mii de sateliți și ne-ați spus de constelațiile alea care <laughs> urmează să vină, deci gândiți-vă la ce implicații ar fi. Ieri la Comisia ITRE, la audiere, ne-ați prezentat așa mai în larg ce îngrijorări aveți în legătură cu bugetul alocat uh, pentru spațiu. Aș vrea niște precizări astfel, astăzi uh, și în subcomisia sede. Poate că ne puteți reformula îngrijorările dumneavoastră și aici. Și credeți că soluția e să se mobilizeze fondul de apărare, să se mobilizeze și fonduri private pentru a găsi cât mai multe soluții Uh, pentru politica noastră spațială. Statele Unite au un program clar, SpaceX sau fonduri private și fonduri publice foarte importante. Deci asta e întrebarea mea. Există într-adevăr îngrijorări în legătură cu finanțarea pentru politica spațială sau vom reuși oare împreună să găsim o soluție? Vă mulțumesc, domnule director general, vă dau cuvântul. Mulțumesc mult, doamnă președinte. Da, multe întrebări. Voi începe cu prima întrebare în ceea ce privește supravegherea spațială, ce măsură depindem de americani? O serie din statele membre au capacități. Ca să fiu transparent, e vorba de Franța, Germania și de Italia. Regatul Unit, însă clar are un statut acum cam deosebit, să zicem așa, și Spania are anumite capacități. Însă, marea majoritate a acestor capacități uh, provin din SUA, deci informațiile ne vin din SUA. Și ei ne dau informațiile când vor ei și ne dau și ce informații vor, de, deci nu sunt totdeauna foarte preciși. Să vă dau un exemplu. Nu prea mult timp a căzut pe pământ un satelit chinez. Ar fi putut să cadă oriunde, practic, peste orice oraș european. Americanii ne-au semnalat că a căzut un satelit undeva între Marea Nordului și Siberia. Dar asta nu era prea precis, să zicem așa. Din fericire, a căzut într-un loc unde n-a afectat pe nimeni. Dar noi am depins clar de americani atunci. Ce am făcut deja? Am semnat un acord cu cele cinci state membre pe care le-am menționat. Deci deja le dăm niște bani pentru a globaliza informațiile de supraveghere și au mai hotărât trei state membre să se alăture pentru a investi și pentru a avea mai multe informații. Și la următorul CFM vrem să trecem la o etapă următoare, și anume să avem investiții din partea mai multor state membre pentru a avea o adevărată independență. Domnule Danjean, fondul de apărare. Da, e același lucru ca și la programul spațial. Comisia a făcut niște propuneri, însă până acum nimeni n-a semnat cecul. Și nu o să-l semnez eu. Deci, ce vreau să spun cu asta? În domeniul spațial și poate chiar și în cel al apărării, există percepția că, da, a făcut Comisia o propunere, deci totul e în regulă. Ba nu, încă nu-i deloc în regulă. De aceea e important ca dumneavoastră, eurodeputații, să le explicați capitalor dumneavoastră că, într-adevăr, spațiul și apărarea sunt niște elemente foarte importante, din motivele pe care le-am explicat și că e esențial să existe un buget adecvat. 13 miliarde pentru fondul de apărare reprezintă 1,3%. E mic dacă te gândești la buget european. Și e și mai puțin dacă ne gândim la câți bani au americanii. 16 miliarde pentru bugetul pentru spațiu, de asemenea e un mizilic dacă ne gândim la câți bani au americanii, însă e minimul necesar pentru a putea evolua. Deci în această privință trebuie să, să intervenim. Cum a spus domnule Danjean, vedem că există o conștientizare din ce în ce mai mare. Spațiul este o miză clară. Trebuie protejați sateliții din spațiu, asta e esențial, însă statele membre au o atitudine cumva ambiguă. Pe de o parte, nu vor să intervină singure, deoarece e în joc această dimensiune militară, însă din punct de vedere financiar, dacă nu le convingem să-și pună eforturile la oaltă, nu vom reuși să facem nimic. Și dat fiind că vorbim aici de niște competențe pur naționale, abordarea unei comisii de genul ne ocupăm noi de tot, nu are cum să funcționeze. De aceea, întâi trebuie să-i convingem, să le spunem că de unii singuri n-au cum să reușească și că trebuie să punem eforturile la oaltă. Va fi nevoie de timp, va fi complicat, însă e singura cale. Și, într-adevăr, acest fond de apărare e o unealtă, un instrument care sper va fi lansat cât mai rapid, deci sper să putem folosi o parte din resursele de acolo pentru a dezvolta tehnologie spațială de protecție. E ceva foarte important și un mesaj pe care dumneavoastră ar trebui să-l transmite statelor membre când vom discuta despre programele de lucru din viitorul fond de apărare. Domnule Rivier, ceea ce ați explicat dumneavoastră în legătură cu militarizarea spațiului. Da, avem textul, nu-l vom modifica. Problema e că s-au schimbat uh, provocările, mizele. Dacă ai sateliți acum în spațiu, poți, să le, poți să-i distrugi cu tunuri laser. Deci există tehnologii relativ simple riscurile cu care ne confruntăm acum sunt diferite. Nu bomba nucleară e o amenințare în spațiu, nu. Sunt aceste arme cu laser care pot perturba sateliți, avem sateliți de telecomunicații și vor fi afectate milioane de persoane. E clar că trebuie să ne gândim la modul în care ne putem proteja bunurile din spațiu. E complicat, însă cu toții trebuie să facem eforturi în această direcție, deși nu e ușor. Și aveți dreptate. Nu trebuie să aruncăm la gunoi textele existente, ci să ne gândim la ce putem face mai bine pe viitor. Deoarece acum trăim într-un nou mediu. Domnul Peters, referitor la Copernicus. Copernicus nu poate fi folosit acum pentru a proteja frontierele, dintr-un motiv simplu. Dacă vrei să protejezi o graniță, da, poți să faci o fotografie. Însă, timpul necesar pentru a revedea locul ăla din nou durează prea mult. Deci nu trebuie să revii foarte rapid pentru a vedea ce se întâmplă. Trebuie să modific asta și să creăm o nouă misiune mai precisă, niște sateliți care să se concentreze mai bine pe, pe imagine. Noua propunere CFM avem trei tipuri de misiuni. Una de monitorizare a dioxidului de carbon. Asta e important și în contextul ecologiei, mediului. O a doua misiune are legătură tot cu mediul. E, voia să se, e nevoie de monitorizarea zonei arctice, deci să vedem ce se întâmplă acolo, deoarece consecințele asupra mediului sunt majore. Și o a treia misiune, monitorizarea frontierelor. Am făcut calcule, știm cât va costa. Nu e chiar așa mult, aș spune eu. În fine, depinde. Poate pentru unii sunt mulți, e sub 2 miliarde de euro. Acum întrebarea e, dacă nu avem suficient bani pentru a menține Copernicus, ce vom face? Va trebui să hotărâm, să alegem. Ne vom concentra pe monitorizarea dioxidului de carbon, pe Arctică sau pe securitate. Însă e o decizie pe care trebuie să o luăm cu statele membre. Nu va fi o decizie ușoară. Cel mai bine ar fi să avem suficient bani pentru toate misiunile, pentru toate cele trei. Acum, când se va face asta? Trebuie să vă dați seama că atunci când vorbești de spațiu, între luarea deciziei și punerea în aplicare, nevoie de mai mulți ani. Nu e o soluție magică, nu crezi un satelit așa de azi pe mâine. Deci va fi nevoie de mai mulți ani. Însă dacă nu începem acum, nu vom reuși niciodată. Și acum, referitor la dimensiunea securitară. Ce vreau eu să spun era că în contextul actual, toate informațiile de la Copernicus sunt publice. Dacă vorbim de controlul frontierelor, nu putem oferi aceste informații publicului. Deci trebuie găsit un nou canal de oferire a celor informații către Frontex, statele membre sau alte uh, centre, sat, cent, de exemplu, care pot primi astfel de informații. E, la, asta spuneam, la asta mă refeream când vorbeam de un canal diferit. Acum, domnule Grudler, referitor la PRS și accesul americanilor la această tehnologie. Ceea ce trebuie să înțelegeți este că acest sistem e un sistem care poate fi potențial folosit în caz de conflict militar sau de tensiuni militare. Și tocmai asta e motivul. Pentru ce a dezvoltat uh, Europa Uh, Galileo, deoarece GPS-ul era un sistem militar oferit uh, civililor, însă care depindea de armata americană și ne-am spus, nu avem cum să fim în situația în care depindem de deciziile militare luate de americani. De aia am dezvoltat Galileo. Ce facem acum? Sistemul Perez, care nu e finalizat, e în curs de dezvoltare, deși a avosat, e un sistem care va oferi aceste informații securizate. Și ce anume discutăm noi cu americanii? Da, avem negocieri cu americanii și norvegieni, asta știe toată lumea. Însă și în cadrul Brexitului e o chestiune care a fost discutată. Nu e vorba să oferim acces americanilor la modul în care e emis semnalul. Nu despre asta e vorba. Ceea ce spunem și discuțiile despre asta sunt acum în caz de problemă, dacă sistemul GPS militar nu funcționează, pot atunci americanii să folosească receptori care să le dea semnalul RPS. Am ați înțeles? Bun, cu alți termeni. Care-i temerea noastră? Dacă există un atac grav împotriva GPS-ului american, GPS-ul militar vorbesc, nu mai au mijloace de geolocalizare – deci vor avea nevoie de un alt sistem care să le ofere, un sistem de backup, să zicem așa. Deci nu e vorba de dezvoltarea unui sistem PRS cu americani și să le dăm acces și control asupra acestui sistem, ci să le dăm accesul la semnal dacă au probleme. Despre asta discutăm noi acum cu americanii și cu norvegienii. Și probabil și alte țări din lume s-ar putea să fie interesate. Nu o să le dăm și chinezilor, asta e clar. Deci cam asta e logica. Acum, bugetul, așa cum am spus. Avem niște propuneri bugetare, dar nu s-au concretizat. Domnule Mixer, ne-ați întrebat în legătură cu sateliții. Nu știu exact ce s-a întâmplat în situația respectivă. E clar că spațiul poate fi folosit și uh, pentru drone și semnalele alea pot fi folosite și în scopuri rele. Nu putem preîntâmpina așa ceva, însă există o trăsătură a Galileo care nu există pentru PRS, care se numește identificare. E diferit. Mă scuzați că intru în detalii tehnice, nu sunt tehnician. Repet ce mi-au explicat alții la rândul meu. Despre ce e vorba? Vom avea modalitate de a transmite un semnal către toată lumea care va garanta că semnalul vine de la Galileo. Ce înseamnă asta? concret. Hai să presupunem că avem o, un automobil autonom la un moment dat și vrei să mergi acasă cu mașina aia. Și bagi acolo adresa, da, mașina deja știe adresa, în fine. Dacă cineva poate uh, crea o interferență cu semnalul GPS, tu crezi că te duci acasă, dar mașina te duce în altă parte, unde tu nu vrei. Cu Galileo avem un semnal prin care ai, vei avea garanția că semnalul pe care îl primești nu vine din altă sursă, ci de la Galileo. Deci dacă tu spui că vrei să mergi acasă, vei avea garanția că garan Galileo te va duce acasă. Și asta va fi foarte important. GPS-ul nu are această trăsătură. și multe aplicații ar putea beneficia de pe urma acestei trăsături. Deci nu e PRS, e altceva. Pentru utilizatorii normali, însă e ceva ce există. Și un ultim lucru, vorbeam despre SUA, însă provocarea majoră e China, care investește masiv în politica spațială. Lansează zeci și zeci de satelite, au resurse foarte mari pentru spațiu. Ei consideră pentru ei că e ceva strategic și important, deci ei nu își uh, risipesc banii, chiar dacă au bani mulți, nu dau ei bani așa degeaba. Deci se implică mult în spațiu și China e principalul investitor, aș spune eu, în ceea ce privește toate felurile de sateliți, comercial, normal. Deci o mare provocare pentru Europa. Acum, ca să trag o concluzie, tot în limba franceză, domnule Goodler, cum spuneați dumneavoastră, trebuie să asigurăm investiții publice pentru spațiu și apărare, Trebuie să avem deci, investiții publice, însă e nevoie de mai multe investiții private în aceste sectoare. Avem nevoie de un sector uh, al apărării și spațial care să fie competitiv. Avem companii de vârf aici, însă avem nevoie de mai mulți investitori și poate de o atitudine nouă, de niște modalități noi de a lucra în sectorul spațial. Însă nu asta decid eu însă va fi una din provocările de implementare a noului regulament cu privire la spațiu și la Fondul European de Apărare, pentru a putea atrage mai mulți investitori în aceste sectoare fundamentale. Mă scuzați că iar m-am întins prea mult, dar așa e. Nu, nu, nicio problemă. Îi dau cuvântul domnului Galer, care avea o întrebare. Mai are cineva întrebări? Eh, Vă mulțumesc pentru această prezentare și pentru aceste răspunsuri. Un aspect la care încă nu v-ați referit, dar care m-ar interesa pe mine, este următorul. Purtăm acum o dezbatere generală privind uh, autonomia strategică în uh, domeniul apărării și în uh, legătură cu spațiul. Există și acest concept de independență sau de nedependență tehnologică și aș dori să vă întreb, pot să plec de la premisa că în uh, noua direcție generală care va fi creată se va ține cont și de acest uh, concept care face parte din această dezbatere uh, privind autonomia strategică. Mulțumesc! Dezbaterea privind uh, autonomia strategică este una extrem de importantă, după cum prea bine știți, și dintr-un anumit punct de vedere, da, este un lucru foarte important. Întrebarea care se pune este dacă dorim să creăm o autonomie a Europei față de restul lumii, să nu depină de tehnologii care provin uh, din alte părți. Știu că dumneavoastră sunt, sunteți un expert, dar uh, poate trebuie să clarific acest punct. Este clar că dacă discutăm despre Um, întărirea activităților noastre din spațiu sau în domeniul apărării, trebuie să creăm un grad de independență pentru a putea să răspundem din acest punct de vedere necesităților pe care le vom avea pe viitor. Când vine vorba de spațiu, acum deja când vine vorba de Galileo sau dimensiunea de securitate a Galileo, ea trebuie să fie asigurată de companii europene. Tocmai de aceea avem nevoie de tehnologii uh, în Europa dintr-un motiv foarte sigur. Dacă Galileo va fi folosit într-un conflict militar, trebuie să ne, garan- să ne asigurăm că nu există interferențe externe. Am menționat Brexitul și în contextul negocierilor Brexitului această chestiune a fost uh, dez- uh, discutată pentru că Regatul Unit a fost implicat în dezvoltarea tehnologiei PRS și dacă se va retrage, nu discut acum dacă sau nu se va retrage, dar dacă se va retrage din Uniunea Europeană, nu va mai fi un stat membru și va fi uh, Uh, va trebui clarificat ce se întâmplă cu accesul la această tehnologie. În domeniul apărării, abordarea este aceeași. Avem nevoie, dorim să dezvoltăm tehnologii importante și care uh, se pună la dispoziția companiilor europene capacitățile statelor membre. Și un alt aspect care este foarte important. Nu putem uita faptul că o serie din statele membre ale Uniunii Europene fac parte și din NATO și trebuie să ne asigurăm că tehnologiile pe care le dezvoltăm nu intră în contradicție cu evoluțiile de la NATO și noua președinte a Comisiei a insistat asupra importanței păstrării uh, relațiilor cu NATO și mm, lipsei unor uh, contra, contradicții. Deci, este vorba de capacitățile europene văzute într-un context mai general. Nu știu uh, Uh, ce se va întâmpla în noua direcție generală. Aceasta încă nu există, va, vom avea un nou comisar, dar nu, dar nu aș dori să anticipez nimic din punctul de vedere al deciziilor care urmează să fie luate. Merci beaucoup, je crois que notre sentiment collectif... Vă mulțumesc, cred că nu avem impresia că ați vorbit prea mult, deoarece suntem foarte interesați să avem astfel de discuții în legătură cu acest subiect. Debut de la prise de conscience. Suntem la începutul unei luări de conștiință, că este o urgență pentru Uniunea Europeană. Am uh, luat cunoștință și de realizările făcute. Ați menționat Galileo și Copernicus, accesul independent la spațiu și să ținem cont de ceea ce devine un risc în ziua de astăzi pentru infrastructuri, pentru companiile noastre și chiar pentru cetățeni, dacă nu reușim să apărăm uh, sateliții de care depind infrastructurile noastre critice. Mulțumim încă o dată pentru această dezbatere și vă propun să suspendăm ședința aici. Ne regăsim pe 8 octombrie. Vă mulțumesc!